deosebire de Camera com- uh, Comunelor. Se, cel, puțin ca în acest, cel puțin în acest raport se pun sub semnul întrebării uh, deschiderea unor noi birouri în Indonezia și așa mai departe. Nu pot fi de acord cu milioane și milioane de euro cheltuiți uh, pe propagandă prin crearea acestor Europe Experience peste tot în, în Europa și crearea noi 51 de posturi de ofițeri de presă. Nu, po- nu pot fi de acord cu uh, investirea în nou mobilier de birou pentru eurodeputați, care, din punctul meu de vedere, este în ordine și uh, se discută și despre uh, Brexit în condițiile în care politicienii de la Westminster nu reușesc să decidă dacă vor pune în aplicare rezultatul referendului din 2016. Referendul din 2016 a cerut să ne retragem din uh, Uniunea Europeană. 80% din uh, voturile exprimate în alegerile din, 20, din 2017 au mers către partide care promiseseră că vom care vom retrage din Uniunea Europeană și cred că politicienii de la Westminster sunt vinovați de faptul că nu reușesc să pună în uh, aplicare mandatul clar pe care l-ați primit și este vina lor, nu a voastră de această dată. Este o mare ușurare pentru noi, domnule Arnold, și uh, vă întreb dacă acceptați o întrebare din partea domnului Rubich. Vă rog, domnule Rubich. Vă mulțumesc. Cred că chestiunea sediului Parlamentului European este o chestiune justificată. Știm cu toții că tratatul de la Lisabona și uh, tratatele de la Roma Uh, prevăd uh, luarea unei decizii în unanimitate în Consiliu vis-a-vis de această chestiune și sediul Parlamentului European este Strasburgul, deci nu înțeleg de ce um, se tot discută uh, această chestiune. În legătură cu Brexitul nu știm ce se va întâmpla, poate peste câteva ore se va ajunge la um, un așa numit Brexit dur, la o situație haotică. Westminsterul încă nu a luat o decizie clară și uh, are, va fi foarte interesant să vedem care vor fi consecințele asupra costurilor și pentru Parlamentul European. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Este dificil să răspund unei întrebări care nu, e, nu are un semn întrebării la sfârșit. Este, sunt de acord că în Westminster acum situația este haotică. Cineva trebuie să-și asume Um, leadership-ul uh, acolo și în ceea ce privește uh, acest călătorit navetă între Bruxelles și Strasburg, ce doream să spun este că sistemul actual nu poate, este unul care nu funcționează atâta vreme cât Parlamentul nu uh, deține competențele de a stabili singur sediul. Domnul Artui, două minute. Doamnă președinte, stimați colegi, democrația parlamentară nu are preț dar are un cost și noi, membrii Comisiei de Bugete, avem o datorie. Trebuie să ne asigurăm că banii care sunt puși la dispoziția noastră în euro sunt folosiți în mod judicios. Vreau să aduc un omagiu lui Vladimir Manca, care a pregătit analiza acestui proiect de buget pentru Parlament. A făcut-o cu multă rigurozitate și Uh, în numele uh, comisiei vreau să-l salut pe dumnealui și pe toți colegii raportori din umbră pentru munca pe care au depus-o. Gestionarea bugetului cu multă seriozitate este o condiție sine qua non pentru a garanta autoritatea Parlamentului atunci când începem negocierile cu Consiliul în perioada care precedă votul bugetului Uniunii Europene. Deci votul nostru este unul cu titlu provizoriu care va fi confirmat în timpul sesiunii din octombrie când va avea loc votul bugetului. Aș vrea să vă împărtășesc însă câteva gânduri ca să putem să renunțăm la o ambiguitate. De 5 ani de zile de când prezidez această comisie ne lovim de aceeași dificultate. Avem un proiect de buget care reflectă politica hotărâtă de birou și ni s-a întâmplat să punem întrebări, să avem îndoieli despre evoluția efectivelor, despre crearea de noi posturi, despre deschiderea de reprezentanțe diplomatice în cutare sau cutare țară din afara Uniunii Europene. Răspunsurile pe care le-am primit nu întotdeauna au fost satisfăcătoare. Dar pentru că e vorba despre hotărâri ale biroului și că sunt hotărâri ale grupurilor, nu avem posibilitatea să punem sub semnul întrebării aceste alegeri. Eu cred că în următoarea legislatură ar trebui să dispară această ambiguitate de ce anumite linii de credit sunt supraevaluate și la sfârșitul anului se constată că aceste credite nu au fost folosite și apoi sunt folosite pentru a finanța uh, achiziții imobiliare. Ar trebui să avem o politică pe termen mai lung uh, în domeniul imobiliar, iar politica noastră să fie sinceră din punct de vedere bugetar. Vreau însă să uh, Mulțumesc aici tuturor celor care au fost raportori și raportori din umbră pentru proiectele de buget ale Parlamentului European în timpul acestei legislaturi și vreau să le spun cât de mult le admir munca. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vă mulțumesc. O singură persoană, domnul Castaldo, s-a înscris ca să ia cuvântul în cadrul procedurii Catch the Eye. Mulțumesc, doamnă președinte. Mie mi se pare că uh, e Păcat că suntem atât de puțini în sală când discutăm despre bugetul pentru anul următor. Într-un an ca acesta, anul posibilului Brexit, ceea ce înseamnă că uh, atât de mulți reprezentanți vor părăsi Parlamentul și totuși ne așteptăm la o creștere a cheltuielilor. Au existat mai multe inițiative care mie mi s-au părut excesive, deschiderea de noi reprezentanțele Parlamentului European, care vor fi foarte costisitoare, despre alte uh, uh, investiții pentru restructurarea clădirii PHS și apoi ar exista noi cheltuieli din cauza triplului sediu, care este în continuare o lipsă de respect față de țările care le cere mai multă austeritate, mai multă regulsate și mai multe sacrificii. Un miliard în următorii cinci ani ne va costa existența acestui triplu sediu. Închei vorbind despre cheltuiala cea mai inacceptabilă, 375 de milioane în acest mandat pentru partide și fundații politice, cifre astronomice și nejustificate pentru care toți cetățenii europeni ne vor cere să dăm seama. Dragi colegi, aici se încheie dezbaterea, raportul va fi votat mâine. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Michel Dantin, calitatea apei potabile, calitatea apei destinată consumului uman. Îi urăm bun venit domnului comisar Avram Avapramopoulos și îi dăm cuvântul mai întâi domnului raportor Dantin doamnă președinte domnule comisar doamnelor și domnilor raportori din umbră, doamnelor și domnilor europarlamentari, iată că de patruzeci de ani Uniunea Europeană are o legislație privind apa potabilă. În toate țările s-au făcut progrese considerabile. Această legislație a cunoscut o primă revizuire acum exact 20 de ani și astăzi a venit momentul pentru o nouă revizuire pentru a ține cont de progresele științifice transpuse în noile standarde ale Organizației Mondiale a Sănătății. Însă, Comisia ne propune, în plus, să integrăm progresele cunoștințelor în materie de gestionare a riscurilor, conform directivei cadru privind apa, ținând cont uh, accesul, drepturile cetățenilor de acces la apă și transparență. Anul trecut, în ședință în plen, am uh, votat un raport de revizuire a directivei. Această directivă revizuiește în principal parametrii și propune o nouă metodă de evaluare a riscurilor care să permită prevenirea uh, cât mai devreme posibil a riscurilor de poluare. Acest raport prezintă, prin urmare, mai multe mize importante, responsabilizarea uh, publicului, abordarea bazată pe riscuri, parametrii de calitate și, în cele din urmă, accesul la apă. Trebuie să favorizăm accesul la o calitate înaltă pentru toți cetățenii europeni, la un cost abordabil și în condiții de transparență față de consumatorul european. Cu un calendar clar, în ciuda uh, eforturilor depuse, în ciuda eforturilor necesare, Parlamentul European s-a ridicat la înălțimea așteptărilor cetățenilor europeni și a fost gata să negocieze textul în luna noiembrie pentru a ajunge la un acord înainte de sfârșitul acestei legislaturi. Din păcate, întârzierile textului în Consiliu nu ne permit astăzi să ne regăsim într-o situație satisfăcătoare. Din potrivă, este o situație deosebit de delicată pentru că nu am putut să ajungem ajungem la un text negociat în trialog și votat. În ciuda eforturilor președinției române, pe care o salut, de a uh, recupera întârzierea din Consiliu, prezentarea abordării generale în Consiliul de Miniștri din 5 martie 2019 a fost prea târzie, iar Parlamentul astăzi nu mai are suficientă marge de manevră pentru a iniția negocierile interinstituționale înainte de alegerile europene. Acest raport face obiectul unor mize tehnice și politice importante importante pentru cetățenii europeni. Prin urmare, după votul de mâine în primă lectură. Aceasta este poziția oficială a Parlamentului European pentru negocierile instituționale. Președinția finlandeză va fi cea care va trebui să negocieze această revizuire cu Parlamentul European și mulțumesc încă o dată tutui, întregii echipe de raportori din umbră care m-a sprijinit în acest demers și uh, îi uh, salut de asemenea serviciile uh, Parlamentului și colaboratorii noștri. Președinta, uh, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru eforturile dumneavoastră și dau cuvântul domnului comisar Avramopoulos. President. Vă mulțumesc, doamna președinta. Dragi colegi, aș dori să mulțumesc în mod călduros uh, raportorului domnului Dantan și raportorilor din umbră pentru uh, munca depusă pe marginea acestei propuneri de revizuire a uh, directivei cadru privind calitatea apei potabile. Comisia salută faptul că amendamentele Parlamentului European sunt aliniate cu principalele elemente uh, ale propunerii Comisiei Europene. În același timp, regret faptul că, datorită progreselor lente din Consiliu, nu am reușit să găsim un acord interinstituțional înaintea alegerilor europene. Aș dori să vă, să vă aduc aminte că principalul obiectiv al propunerii noastre este de a garanta uh, siguranța apei potabile în Uniunea Europeană în secolul 21. Ar trebui să fim mândri că astăzi majoritatea cetățenilor europeni au acces la o apă potabilă de cele mai înalte standarde de calitate uh, pe lume. Prin propunerea noastră am putea să păstrăm și să îmbunătățim situația actuală prin uh, limite mai stricte și mai adecvate. Săptămâna trecută, în data de 22 martie, am comemorat Ziua Mondială a, a Apei cu sub uh, egida să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Viziunea noastră a, față de Europa este cea bazată pe o societate uh, inclusivă, o societate uh, inclusivă care nu lasă pe nimeni um, în urmă. Cei mai vulnerabili trebuie să aibă uh, acces la apă potabilă Uh, curată. Este rezultatul uh, primei, uh, primei cet- inițiative cetățenești de succes, dreptul de a avea acces la apă, sprijinită de milioane și milioane de oameni și este un exemplu concret despre cum de ascultare Comisia Europeană preocupărilor cetățenilor europeni. Propunerea va îmbunătăți situația aproximativ 2 milioane de cetățeni europeni. Propunerea Comisiei privind accesul la apă este un pas important înspre um, realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă cu numărul 6 și salut călduros sprijinul puternic din partea Parlam- Parlamentului European de a garanta acest acces pentru toată lumea. Acest sprijin este important în lumina viitoarelor discuții care vor fi purtate între uh, cei doi uh, co- colegi uitări. Știți că în data de 5 martie Consiliul General a adoptat abordarea generală. În textul de compromis respectiv a fost găsit un echilibru uh, fragil cu um, cerințe foarte limitate privind accesul la apă. Anumite state membre, într-adevăr, se opun reglementării accesului la apă pe plan european. Din potrivă, știu că majoritatea Parlamentului European instituție, um, instituție care este aleasă în mod direct de cetățenii europeni, dorește ca accesul la papă să fie uh, reglementat. În plus, um, propunerea Consiliului vis-a-vis -vis de articolul 10a, materialele care intră în contact cu apa, um, reprezintă o preocupare pentru Comisia Europeană. Drept urmare, Comisia Europeană declară că intenționează, intenționează să examineze mai mult preocupările legate de acest articol și să comunice rezultatele acestui proces de examinare uh, colegiuitorilor la momentul uh, potrivit. Vă pot asigura de faptul că suntem cu totul angajați, uh, noi la Comisia Europeană, pentru a sprijini Parlamentul, viitorul Parlament European și viitoarea președinție a Finlandei pentru a putea începe munca pe acest dosar cât mai repede posibil. Aș dori să insist asupra faptului că, în calitate de un uh, mediator uh, corect în aceste negocieri, Comisia Europeană va depune toate eforturile pentru ca această propunere să fie curată de succes și, în fine, vă aduc aminte că apa potabilă sigură uh, este deosebit de importantă pentru cetățenii europeni și propunerea noastră le va îmbunătăți viața cotidiană acestor cetățeni. Drept urmare, lansez un apel Parlamentului European de a susține Comisia Europeană în această misiune de a proteja și mai bine viața cetățenilor prin standarde de sănătate uh, stricte și prin garantarea accesului uh, la apă potabilă. Vă mulțumesc, doamna președintă. Vă mulțumesc, stimați eurodeputați, pentru atenția dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule comisar. Domnul Liza, 3 minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, dragi colegi. Apa potabilă este alimentul cel mai strict controlat în Uniunea Europeană și este o obligație uh, pe care o avem de a respecta întotdeauna ultimele, cele mai recente date științifice din acest punct de vedere și propunerea Comisiei Europene face um, apa potabilă um, și mai sigură. În uh, procedura urmată de până acum, până acum am atras atenția că birocrația nu trebuie să crească uh, mai ales pentru furnizorii de apă potabilă de de mici dimensiuni, de mici dimensiuni și că nu trebuie să crească costurile la, pentru apa potabilă. Deci avem nevoie de o abordare uh, rațională care îmbunătățește, îmbunătățește uh, siguranța apei potabile, dar care nu uh, duce la o explozie a prețurilor. Accesul la apă este un subiect major și mi se pare o idee foarte bună ca să, să avem un acces uh, gratuit în cât mai multe locuri din Europa, în piețe publice, de exemplu, și mi se pare de asemenea o idee foarte bună dacă în uh, cafenele, în restaurante, um, poate fi pusă la dispoziție în mod gratuit uh, apă uh, potabilă. Este o idee foarte bună pentru cetățeni, ne ajută um, această idee să economisim resurse, pentru că știm care este cantitatea de apă minerală, care este transportată dintr-o parte în alta, uh, uh, cauzându-se emisii de dioxid de carbon și așa mai departe. Și în calitate de medic vă pot asigura că um, este de preferat să consumăm apă, pot, apă potabilă, nu apă uh, normală de, de la robină, nu apă, de la, nu apă minerală. Însă, dragi colegi, dragi colegi, nu orice idee bună care ne vine nouă nu trebuie neapărat impusă de Uniunea Europeană în uh, ultimul colțișor al Uniunii Europene. Tocmai de aceea principiul subsidiarității cred că este important și trebuie respectat și grupul meu politic consideră că soluția găsită de, de Consiliul European este una uh, rațională un proces de conștientizare sau de stimulare a operatorilor din acest domeniu s-ar putea să funcționeze mai bine decât impunerea unor soluții de la centru din, de pe planul european. Deci cred că ar trebui să susținem anumite idei și să nu avem un cadru, să nu adoptăm un cadru legislativ prea, prea rigid. În fine, Aș dori să-i mulțumesc lui Michel Dantin, care din păcate nu și-a mai depus uh, candidatura pentru următor uh, mandat. Îți mulțumesc, uh, Michel, pentru activitatea ta de până acum și succes pentru viitor. Mă alătur și eu cuvintelor dumneavoastră amabile, sunat doamna președinte, și dau acum cuvântul pentru 3 minute și jumătate domnului Palmer. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi vreau să-mi alătur mulțumirile antevorbitorilor Mulțumirea adresate domnului Dantin pentru cât de bine s-a ocupat de, de acest uh, dosar, cât de mult i s-a consacrat. Vorbesc în numele colegilor din grup, vreau să mulțumesc și asistenților noștri și uh, staffului care luni de zile au trebuit să se ocupe de această legislație foarte complexă. Multe organizații, multe părți interesate au luat legătura cu noi în timp ce am muncit la acest raport și trebuie să le mulțumesc și acestora pentru interes, pentru că este incredibil cât de mulți oameni sunt interesați de acest uh, subiect, deși, cum am spus, dosarul este foarte complex Mă refer, bineînțeles, și la cei care au militat pentru dreptul la apă și care au făcut uh, uh, campanie pe lângă noi ca să um, acordăm toată importanța acestui drept. Și mă bucur că formularea propusă de grupul meu anul trecut a fost sprijinită. Este regretabil că i-a trebuit atât de mult Consiliului să ajungă la opoziție pe acest dosar și nu am putut să începem trilogurile. Din păcate, acest lucru se va întâmpla în următorul mandat și mai mult ca sigur, componența viitorului Parlament nu va prelua neapărat tot ceea ce a făcut acest Parlament în ceea ce privește dreptul la apă. Trebuie să vedem însă jumătatea plină a paharului și să vedem ce s-a obținut cu acest raport. Este un pas uriaș în direcția cea bună și nu ar fi acceptabil pentru Consiliu sau pentru noul Parlament să dilueze munca noastră. Pentru că am luat măsuri practice ca să ne garantăm uh, calitatea uh, și siguranța apei potabile. Și Dreptul la apă, apă de calitate, este o chestiune fundamentală și un, un drept fundamental. Nu poate să fie normal ca în 2020, practic, să mai existe cetățeni europeni care să nu aibă acces la apă potabilă și la uh, o apă care să nu reprezinte niciun risc pentru sănătate. Abordarea din perspectiva drepturilor omului a fost întotdeauna abordarea grupului nostru pe acest dosar. Doamnelor și domnilor, și pentru mine va fi ultimul act legislativ de care m-am ocupat în timpul acestei legislaturi și dacă într-adevăr este ultimul act de care mă pot ocupa în acest loc, sunt bucuros că a fost acest act legislativ, o directivă care va afecta pe toți cetățenii din Uniunea Europeană zi de zi. Și nu trebuie nimeni să creadă că atunci când uh, dăm drumul la robinet și putem să consumăm apa, uh, nu e de la sine înțeles. Este rostul, este rezultatul unei lupte îndelungate pentru justiție socială, pentru un drept la apă pentru toată lumea. Și acest raport reprezintă un pas foarte important pentru a atinge acest obiectiv în următoarele săptămâni, următoarele luni și ani, când oamenii vor mai întreba la ce folosește Uniunea Europeană, ce face Uniunea Europeană, Iată ce face Uniunea Europeană. Se asigură că, indiferent dacă locuiești la Londra, Berlin, Strasburg sau Bruxelles, atunci când deschizi robinetul, există aceleași norme ce sunt respectate peste tot pentru a garanta calitatea apei potabile. Vă mulțumesc. Un minut și jumătate acum pentru domnul Hoci. Dziękuję, pani przewodnicząca. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. APA este foarte importantă pentru homeostaza corpului uman, pentru moștenirea pe care o vom lăsa viitoarelor generații. Din păcate, resursele de apă sunt limitate și de aceea trebuie să fim atenți la gestionarea resurselor de apă, trebuie să facem economie de apă. Cel puțin 250 de milioane de metri cubi de apă sunt risipiți în marile orașe. Asta înseamnă resurse de apă pentru 10 până la 20 de milioane de oameni. S-ar putea face economii de 900 de litri pe gospodărie. Anual uh, pierdem 20.000 de litri de apă dacă nu închidem uh, robinetele cum trebuie. Așadar, cred că este nevoie de reglementări mai stricte pentru plumb și pentru uh, alți uh, patogeni. Microplasticele, de exemplu, au fost luate în considerare. Este o componentă importantă a acestei legislații, pentru că ar putea aduce 600 de milioane de euro de economii dacă toate aceste măsuri se iau în mod adecvat. Sigur că totul se leagă și de emisiile de gaze cu efect de seră. Apa trebuie să fie controlată în mod consecvent, să fie de cea mai înaltă calitate. Avem nevoie de distribuitoare de apă gratuite în uh, locurile publice, inclusiv în restaurante și asta în contextul dezvoltării uh, durabile și în contextul procesului de management uh, al apei în vederea limitării consumului de apă îmbuteliată. Pentru că apa, să nu uităm, înseamnă viață și întotdeauna ne uităm la univers și căutăm resurse de apă și uh, acolo. Mulțumesc, doamna președinte. Încerc să fiu mai flexibilă în această seară, dar vă rog să nu vă întindeți prea mult. Mulțumesc, doamna Müller, două minute. Doamna președinte, dragi colegi, Comisia a făcut o propunere de modificare a directivei uh, pentru apa potabilă, potabilă ca reacție a inițiativei cetățenești uh, Right to Water, dreptul la apă. Partidul uh, meu, Liberii Alegători, uh, susține um, tratarea cu toată seriozitatea preocupările cetățenilor și inițiativele cetățenești și necesitatea de a reacționa mai repede în urma acestor inițiativ. Și cred că Parlamentul a reacționat în mod adecvat în ciuda uh, Um, complexității, caracterului tehnic al acestui dosar. Noi din uh, octombrie eram dispuși să începem uh, negocierile tripartite cu Consiliul, cum, care, din păcate, a, a avut o procedură atât de lentă încât uh, nu am mai putut încheia acest dosar în acest mandat legislativ. Am ratat o șansă și mâine va trebui să încheiem în primă lectură acest dosar și uh, am transmite astfel un mesaj uh, cetățenilor că le tra- uh, tratăm cu toată solizitatea uh, preocupările și facem prin raportul nostru uh, propuneri foarte bune. Sunt mândră, de exemplu, de faptul că am uh, propus o soluție despre cum trebuie să tratăm pe viitor uh, uh microplasticul și alte uh, și alte substanțe problematice în, uh, care se regăsesc în apă. Și, în plus, Uh, abordarea bazată pe risc nu uh, afectează modul uh, în care funcționează infrastructura de furnizare a apei în Germania sau în regiunea din care provin eu. Eu sper că aceste elemente câștigate vor, se vor regăsi și în dosarul de care se va ocupa viitorul Parlamentul uh, European. Și aș dori să mulțumesc raportorilor pentru activitatea lor. Uh, apa potabilă este cel mai uh, examinat și cercetat aliment în Europa. Este și apa potabilă poate fi băută, consumată fără niciun fel de problemă peste tot în Europa. Mulțumesc, domnul Iavor, două minute. Vă mulțumesc. Apa potabilă sănătoasă reprezintă un drept fundamental care trebuie garantat pentru toți cetățenii din Europa. Acesta era miza inițiativei cetățenești Dreptul la apă, care a fost prima inițiativă cetățenească care a reușit să încheie cu succes toată procedura și a putut să fie avută în vedere de comisie ca să fie transformată într-o dispoziție uh, dintr-un act legislativ. Noi sperăm că și Consiliul va susține um, concluzia dezbatelor noastre. Din păcate, și în prezent, mulți cetățeni europeni nu au acces la o apă potabilă adaptată consumului uman uh, sau o apă potabilă sănătoasă. Din păcate, serviciul de aprovizionare cu apă nu a ajuns în toate colțurile Europei și în Ungaria. Uh, există uh, zone în care nu există încă um, rețele de canalizare suficiente ca să garanteze apă potabilă pentru toți cetățenii. Autoritățile nu pot să furnizeze apa potabilă, deși Uniunea Europeană oferă subvenții de milioane de euro statelor membre în acest scop și în pofita faptului că subvențiile cu pricina ar trebui să permită alimentarea cu apă potabilă sănătoasă. Obiectivele europene nu sunt întotdeauna atinse și apa potabilă nu ajunge până la cetățeni. Nu e vorba doar despre o problemă de sănătate publică, ar trebui să garantăm mai multă transparență pentru ca cetățenii să poată să consume în mod mai responsabil apa și să nu mai polueze mediul pentru că sunt obligați să cumpere apă îmbuteliată. Consiliul de asemenea nu și-a făcut datoria și pe viitor atât Consiliul cât și viitorul Parlament vor trebui să facă tot ce le stă în putință pentru ca toți cetățenii europeni să aibă acces la apă potabilă sănătoasă. Doamna Boylan, acum nu și jumătate. Mulțumesc! Cei care au lucrat la mișcarea Right to Water timp de ani de zile uh, sunt dezamăgiți când văd uh, cât de mult a întârziat Comisia să se ocupe de acest drept uh, fundamental, uh, pentru care nu există cale de mijloc. Și atunci, de ce acest drept fundamental la apă nu merită decât un rezultat atât de mediocru. Noi aici ar trebui să fim reprezentanții europenilor și uh, facem nedreptate, facem o nedreptate acestei petiții Right to Water care a primit 2 milioane de, ce, de semnături. Și de asemenea nu putem nu putem susține acest raport uh, care nu uh, se ridică la înălțimea așteptărilor unei mișcări uh, uh, ample în Uniunea Europeană. Petiția cere să se rezolve situația deosebit de gravă a sărăciei în ceea ce privește accesul la apă din Uniunea Europeană. Accesul la apă trebuie să includă și um, capacitatea cetățenilor de a-și permite să plătească accesibilitatea apei argumentele legate de eficiența costurilor, etc., nu fac decât să nege niște drepturi socioeconomice și ce propunem aici nu este suficient uh, de bun, iar cei care au susținut Right to Water uh, sunt de acord cu această um, uh, idee. Bună seara, bună seara tuturor. Doamna Bălan, uh, acceptați o întrebare cu cartonașul albastru. Domnule Rubic, vă rog. Aș dori să-i mulțumesc colegii noastre boilon, pentru că, într-adevăr, este important să fie pusă la dispoziție apă potabilă în mod uh, gratuit. Apa este un uh, bun uh, general, însă nu trebuie să uităm infrastructura necesară pentru a pune la dispoziție apa potabilă, infrastructură care trebuie să fie plătită și aș dori să vă întreb dacă considerați uh, că este o metodă bună de a naționaliza această infrastructură pentru a păstra prețuri decente pentru apă? Doamna Boylan, Um, da, noi credem că autoritățile competente din partea statelor membre trebuie să gestioneze aceste infrastructuri. Statele membre au astfel de competențe și noi nu vrem să interferăm cu ea. În Irlanda nu există sărăcie în ce accesul la apă și știți de ce? Pentru că uh, plătim uh, a, pentru apă în sistemul general de impozitare și nu îi sancționăm pe cei care nu își permit să plătească facturile de apă. Deci nu vrem o liberalizare a infrastructurilor de aprovizionare cu apă. Mulțumesc, are cuvântul doamna Evi, două minute. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Noi în Italia considerăm că apa este un bun comun și acest lucru s-a reîntors în centrul discuțiilor la Camera Deputaților datorită mișcării 5 stele. La 8 ani după referendumul din 2011, însă Europa nu este la înălțime și nu răspunde așteptărilor cetățenilor. Din vina guvernelor din centrul Europei, care luni de zile au împiedicat orice fel de referire la dreptul la apă și directiva aferentă la Consiliu. Acum trebuie să votăm uh, propriul nostru raport uh, și poziția în primă lectură, când am fi putut să începem trilogurile deja în octombrie. Este o poveste nefericită pentru că colegii din marea majoritate conservatoare din această uh, sală au blocat uh, um, amendamente importante ca dreptul uh, la apă universal, de exemplu. Și nu doar atât, dragi colegi, purtați și vina faptului că ați refuzat să avem uh, prag zero pentru substanțele care sunt perturbatoare endocrini și care acum uh, nu mai fac parte din sfera de acoperire a directivei. În mod rușinos ați inclus uh, diferențieri periculoase între substanțele chimice din această uh, uh, familie ca și cum unele pot să fie tolerate și nu sunt reglementate de directiva apă potabilă. Adevărul este cu totul altfel și în regiunea Veneto putem să demonstrăm că niciuna dintre aceste substanțe nu trebuie să se afle în apa potabilă și sau să se acumuleze în sângele copilor noștri. În numele cetățenilor italieni și a cetățenilor europeni, sper că această directivă să fie în sfârșit adoptată și că revizuirea parametrilor și a substanțelor care pot să intre în contact cu apa la punctele de consum să fie din nou revizuită și să se facă o um, analiză în profunzime a problemelor emergente din cauza noilor substanțe care sunt în contact cu apa. Mulțumesc acum, domnule Breton, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Apa potabilă este o temă dragă mie uh, cu o conferință privind regimul juridic al apei. Mi-am început uh, cariera la universitate uh, acum 35 de ani și cu un proiect de reformare a directivei uh, privind calitatea apei potabile îmi închei astăzi mandatul de deputat european. Această reformare a fost provocată de o petiție europeană care a reunit peste aproape 2 milioane de semnături și care se referă la accesul la apă pentru toate grupurile vulnerabile din Europa, inclusiv cetățenii de etnie economie romă. Un obiectiv generos, dar nu trebuie să uităm subsidiaritatea, pentru că reglementarea domeniului apei ține de competența statelor și nu a Uniunii. Dacă perturbatorii endocrini și alte produse toxice contaminează apa potabilă, Statele membre trebuie să acționeze în acord cu Organizația Mondială a Sănătății și nu Comisia uh, de la Bruxelles. În ceea ce privește accesul universal la apă potabilă, statele europene sunt perfect capabile să-l asigure fără a avea nevoie să-i aleg de morală de la Uniune. Să nu ne lăsăm păcăliți. Comisia încearcă să instrumentalizeze situația romilor pentru a încerca să acapareze noi competențe în această materie. Europa națiunilor pe care o susțin trebuie să reziste acestui gen de manevră și să redea suveranitatea statelor membre. Mulțumesc, doamnă Ayuso, un minut, două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Eu cred că Comisia a revizuit legislația în vigoare în ceea ce privește apa destinată consumului uman și era o bună idee pentru că dispozițiile și normele actuale trebuiau să fie actualizate și Comisia a identificat uh, patru domenii în care era nevoie de ameliorări. Parametri, uh, abordarea bazată pe risc, transparența informațiilor și materialele care vin în contact cu apa. Vreau să subliniez faptul că statele membre aplică normele Uniunii Europene în ceea ce privește apa potabilă și o fac cu destul de multă seriozitate. E adevărat însă că această propunere este un pas în direcția cea bună ca să anticipăm uh, problemele și să prevenim uh, altele noi. Se îmbunătățesc controlele de laborator, uh, se folosesc noi tehnologii, se amortizează mai bine instalațiile și există o mai bună cunoaștere a um, tot ceea ce poate varia și în, um, la nivelul mediului. Dar ce s-a întâmplat cu această directivă? În textul Parlamentului European există numeroase elemente care îmbunătățesc propunerea inițială a Comisiei uh, un mai bun acces la apa potabilă de uh, calitate, o consum rațional al apei, reducerea scurgerilor de apă, o prevedere a consecințelor asupra mediului, a exploatării resurselor de apă și o mai bună supraveghere a materialelor folosite care vin în contact cu apa și se aduc soluții legate de reducerea consumului de apă îmbuteliată. Există de asemenea o posibilitate pentru ca micii furnizori de apă să se bucure de niște condiții mai flexibile. Aș vrea să închei cerând colegilor uh, mei ca în momentul în care se um, face o echilibrare între obligațiile din directivă și uh, principiul de recuperare a, uh, uh, a veniturilor, să se ajungă la un acord care să fie în interesul cetățenilor. Grazie, onorevole Guteland. Mulțumesc. Acum, doamna, dom, doamna Guteland, domnul și jumătate. Allah har Vă mulțumesc, domnule președinte. Toată lumea are dreptul să consume apă dacă este sete și apa respectivă trebuie să fie sigură, trebuie să fie apă potabilă. Este un drept de care trebuie să te bucuri dacă ai un adăpost sau nu, dacă faci parte dintr-o uh, comunitate minoritară într-un uh, stat, dacă trăiești la țară sau la oraș. Dar Chiar și astăzi sunt milioane de cetățeni care nu au un acces la apă sigură, potabilă. Este ceva inacceptabil. Apa pe care o bem trebuie să fie una sigură, nu trebuie să fie poluată cu substanțe chimice care ne amenință sănătatea. Drept urmare, trebuie să ne bunătățim standardele de sănătate, limitele pentru anumite substanțe trebuie să fie mai stricte, mai ales când vine vorba de perturbatorii endocrini, substanțe, substanțe care duc la maladii cum este diabetul sau la probleme uh, pentru fertilitate și așa mai departe. Tocmai de aceea Europa și restul lumii trebuie să facă tot ce, ce ține de ele pentru a mm, ne asigura că aceste substanțe periculoase nu se află în uh, apă. Parlamentul uh, European a adoptat un mandat uh, puternic uh, în condițiile în care multe state membre doresc să dilueze aceste standarde și Parlamentul European trebuie să lupte pentru o apă sigură. În negocieri trebuie să ținem cont de diferențele geografice care există în Europa și poziția Parlamentului trebuie să fie una flexibilă pentru statele membre, pentru a ne asigura că vor fi găsite în orice situație cele mai bune și mai practice soluții, pentru că cu toții avem uh, dreptul de a avea acces la apă sigură. Mulțumesc, domnul Scripec, un minut. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Statisticile arată că consumul de apă este de 6 ori mai mare decât acum 100 de ani și va crește și va crește în mod uh, periodic. Este o problemă mai ales pentru cei care um, au un acces îngrădit la apă, aceștia se vor ridica la 3,5 milioane până în 2050. Și apoi mai este și riscul rezervelor de apă care sunt infectate de bacterii și alte produse chimice. Comisia reproșează statelor membre că nu acționează pentru a proteja resursele de apă și că uh, susțin companiile în loc să susțină uh, mediul. Uh, directiva din 1999 trebuie revizuită pentru că știm că schimbările climatice schimbă condițiile uh, de astăzi. Are cuvântul doamna Miranda, un minut și jumătate. Mulțumesc, Vă mulțumesc, dom- domnule președinte. Apa potabilă și accesul, accesul la apă potabilă și la canalizare este un uh, drept al omului apa nu este un uh, bun uh, care poate fi comercializat. Aceasta ar trebui să fie uh, punctul de plecare. Um, este ceva recunoscut, de exemplu, în de state cum este Bolivia, unde apa este considerată ca fiind un drept al omului. Trebuie să ne asigurăm că toți cetățenii europeni au acces la apă potabilă, că există infrastructura necesară. Apa nu trebuie să facă obiectul liberalizării, pentru că este vorba, în primul rând, de o justiție uh, socială. Apa trebuie să fie accesibilă peste tot în Europa și cred că acest raport se împotrivește intențiilor Comisiei Europene din punctul de vedere al accesului liber la apă. Statele membre au boicotat această legislație în multe cazuri, nu au uh, garantat uh, acces liber la apă, de exemplu în Spania, chiar dacă este vorba de un drept susținut de majoritatea cetățenilor. Apa curată este uh, importantă pentru uh, toate uh, ființele, pentru toate animalele, inclusiv și uh, pentru oameni. În țara mea, unde există mii și mii de râuri, apa este extrem de scumpă și accesul uh, la apă nu este întotdeauna posibil. Voterem Doamna Forența, mulțumesc, domnule președinte. Noi vom vota împotriva raportului Danta. Un text prea puțin adecvat, un text care îți spune care era misiunea acestui Parlament, să îmbunătățim uh, un text care a suferit din cauza neglijenței Consiliului, dar până la urmă textul a fost înrăutățit Obiectivul era foarte simplu, să aliniem uh, legislația europeană cu solicitările cetățenilor din petiția dreptul la apă și în același timp să transformăm accesul la apă potabilă și la serviciile de igienă într-un drept fundamental, într-un drept al omului. Dar, din păcate, avem o listă întreagă de recomandări făcute statelor membre și, în loc să adoptăm parametri suficienți ca să limităm contaminarea apei cu substanțe industriale periculoase, uh, nu am făcut nimic eu voi vota împotrivă și spun acest lucru milioanelor de cetățeni italieni care au votat pentru ca să avem un referendum uh, pentru accesul la apă și am această datorie și față de cei care au semnat petiția dreptul la apă. Doamnă Dornan, aveți cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Perturbatorii endocrini sunt peste tot, în râuri, în pânzele freatice și în apa de la robinet. Chiar într-o doză mică, aceste molecule bulversează sistemul hormonal și cauzează anomalii fizice, comportamentale și reproductive. ONG-ul Generații Viitoare s-a bazat pe trei studii care privesc um, apa de la robinet din uh, Franța și cifrele sunt clare. Perturbatorii endocrini reprezintă jumătate din pesticidele cele mai prezente. Într-adevăr, uh, nat- structura apelor uh, diferă de la un stat la, alta și, la altul și sta, um, nivelul național este mai adaptat uh, să decidă în acest domeniu decât um, uh, nivelul european. Poziția adoptată de raportor uh, tinde să minimalizeze riscurile, în ciuda celor spuse de oamenii de știință. Um, sănătatea francezilor nu este negociabilă, de aceea trebuie luate în considerare toate studiile cele mai recente. Mulțumesc, domnul Mandel, uh, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Știm că 2 milioane de cetățeni europeni nu au acces la apă uh, curată în gospodăriile lor. Sunt afectați uh, minori, uh, persoane în vârstă și sunt și eu de acord că toată lumea din Europa ar trebui să aibă acces la apă potabilă, sigură și Europa ar trebui să devină primul continent de pe planetă unde este garantat acces acces la apă potabilă, sigură. Și care este propunerea făcută de, Com- de, de Comisia Europeană? În ciuda uh, îmbunătățirilor făcute de noi în Parlamentul European, există în continuare o reglementare uh, prea mare. Astfel, nu ne atingem obiectivele pe care le avem, ci pur și simplu uh, cresc costurile, costurile pentru gospodării. Drept urmare, eu voi vota din nou împotriva acestui raport. Obiectivul, obiectivele sunt cele Uh, corecte, însă cred că următorul Parlament va trebui să garanteze accesul uh, la o apă curată, însă niște parametri absurd care nu sunt uh, propuși nici, nici măcar de Organizația Mondială a, a Sănătății ar uh, nu, nu ne-ar ajuta să mergem mai departe și tocmai de aceea vom vota împotriva acestui raport, chiar dacă uh, vom continua să ne ocupăm de această temă, astfel încât cei care astăzi nu au acces la apă potabilă curată să se bucură de acest acces pe viitor. Domnul Sofol, un minut și jumătate. Domnule președinte, ni se cere să votăm această directivă foarte importantă despre dreptul la apă potabilă. Comisia Europeană a hotărât să o revizuiască după o perioadă de 20 de ani ca să răspundă noilor provocări legate de schimbările climatice și pentru a garanta o tranziție corectă către economia circulară ca să reducă risipa de apă și producția de deșeuri din plastic. Cetățenii europeni, practic 2 milioane la număr, ne-au cerut prin petiția Dreptul la apă să garantăm accesul universal la apa potabilă. Un drept al omului, un drept primar, care, repet, trebuie să fie garantat și nu doar promovat. Este de asemenea fundamentală alegerea pe care o susținem, să avem mai multă transparență și acces mai ușor pentru consumatori la informații precise și clare despre apa care curge din robinetul lor. Și dacă tot veni vorba de transparență, nu se poate să uh, trecem cu vederea poluarea foarte gravă din regiunea Veneto, din Italia, cu substanțe ce conțineau perturbatori endocrini. Și foarte mulți cetățeni aveau în sânge o, o cantitate de perturbatori endocrini de sute de ori mai mari decât uh, nivelul minim acceptabil. E adevărat că se vorbește despre niște limite în text, dar acestea sunt prea ridicate. Avem nevoie de praguri mult mai scăzute, aproape de zero, așa cum ne cer și cetățenii din Veneto. Și până și EFSA a redus uh, doza minimă zilnică tolerată în sângele uman. Să sperăm că următorul Parlament, guvernul italian și Consiliul, care vor trebui să ia o hotărâre definitivă, să accepte să fixeze niște praguri aproape de zero. Mulțumesc, doamna Tomasic. Gospodine predsedavajući, pristup kvalitetnoj vodi postignuće koje nažalost često... Mulțumesc, domnule președinte. Accesul la apă este ceva ce, din păcate, uneori luăm drept uh, um, garant adoptat sau care vine de la sine. Cu toate acestea, mai este multe progrese de făcut în acest domeniu. În calitate de parlamentar venind dintr-o țară cu resurse de apă abundente, vreau să susțin ideea respectării spiritului subsidiarității, inclusiv în ceea ce privește standardele minime de calitate, care trebuie să rămână la latitudinea statelor sau sub controlul statelor membre. Salut acest raport, vă mulțumesc. Care cuvântul doamna Senrea Rodriguez. Mulțumesc, domnule președinte. Apa este un drept uman, trebuie să o protejăm de protejări, de, de privatizări, de despăduriri, de monopole economice nu este uh, doar un drept în Uniunea Europeană, trebuie să fie un drept peste tot. În țara mea, în Galiția, avem, din păcate, o problemă pentru că nu am putut să folosim uh, uh, râurile așa cum ar trebui, nici fluvile nu sunt exploatate în mod adecvat și uh, există multe scurgeri din cauza uh, conductelor prea vechi. Și e adevărat de asemenea că avem o prezință mare de substanțe poluante Există forme de poluare care sunt trecute cu vederea, dar mai ales în zonele unde se află infrastructure uh, de uh, tratare a apelui, prezența de glifosat, de pesticide și de alte uh, substanțe industriale. Acest lucru se întâmplă în văzul tuturor și totuși ar trebui să înceteze. Avem nevoie de apă sănătoasă. Vă mulțumesc, domnul Gambus, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Dezbaterea despre directiva privind calitatea apei destinată consumului uman este cu siguranță foarte importantă și asta din mai multe motive. În primul rând, pentru că este unica inițiativă legislativă a cetățenilor care a putut să treacă de pragul de um, um, un, milion de semnături pentru că a primit două milioane de semnături. Accesul la apă uh, și gestionarea sa durabilă este obiectivul numărul 6 din obiectivele de dezvoltare sustenabilă și potrivit datelor Eurostat, practic 12% din cetățenii europeni au dificultăți uh, să aibă acces la apă uh, potabilă. În plus este un punctul 20, dreptul la apă de calitate face parte din pilonul drepturilor sociale europene. Trebuie în plus să aprobăm această directivă pentru că ne poate ajuta să atingem un obiectiv de uh, reducere a deșeurilor. Dacă se consumă mai mult uh, apa din uh, robinete pentru că se mărește calitatea acesteia, putem să reducem cu o cincime consumul de apă îmbuteliată și ca atare reducem și cantitatea de deșeuri din plastic care ajung în mediu și în plus trebuie un acces mai bun pentru uh, cetățenii marginalizați, cei mai săraci și să existe mai multă transparență în ceea ce privește facturile pentru consumul de apă și să avem mai puțină birocrație și mai, o mai bună informare a consumatorilor, inclusiv pe cale electronică. În timpul discursului despre starea Uniunii s-a vorbit despre europenii de azi și despre viitoarele generații, și anume că au, merită uh, o viață cu standarde mai bune, să existe o Europa care protejează și care ajută. Și în încheiere vreau să-l felicit pe eh, raportorul Dantă pentru cât de bine am muncit pe acest dosar. Totuși, este o rușine că în pofida eforturilor pe care le-a depus Comisia și acest Parlament, statele membre nu au reușit să considere acest dosar o prioritate și ne obligă să amânăm negocierile până în următorul mandat. Mulțumesc, domnule președinte.

există um, acces la apă potabilă sigură. În, și inițiativa pe care o discutăm astăzi vine în urma inițiativei cetățenești care s-a bucurat de uh, aproape 2 milioane de semnături și este important ca acest dosar să treacă pentru ca uh, pentru ca să existe acces la apă potabilă în spații publice, pentru a fi respectate Uh, cele mai avansate și științifice, cei mai avansați și științifici parametri privind calitatea apei. Am reușit să reducem limitele pentru anumite substanțe, cum ar fi plumbul. Uh, Există anumite dispoziții privind uh, perturbatorii endocrini, microplasticul este redus și se insistă și asupra tranziției înspre o economie circulară prin reducerea consumului de apă îmbuteliată. Însă, cred că am fi putut să mergem mai departe din punctul de vedere al accesului la apă potabilă și la, din punctul de vedere al limitelor impuse uh, microplasticurilor din apă. Domnul Ferreira, un minut. Mulțumesc. Această propunere care modifică directiva privind calitatea apei destinate consumului uman um, este o modificare foarte gravă pentru că costurile de aprovizionare cu apă vor crește și vor fi imputate consumatorilor plus um, cheltuieli publice indirecte legate de control fără să se crească securitatea în ceea ce privește calitatea apei. Astfel se merge către privatizare cu soluții ar, ar trebui să se, altfel se merge către privatizare cu soluțiile de uh, aprovizionare care până acum erau sigure și viabile la nivel local și acum se găsesc puse sub semnul întrebării. Uh, statul trebuie să continue să aibă un rol de control și de supraveghere cu o, un autocontrol al celor care, uh, lăsând totuși la latitudinea celor care au obținut licențele de furnizare de apă să se controleze singuri. Deci un fel de complezență pentru o apă mai scumpă, mai puțin bună și Comisia Europeană uh, nu face decât să răspundă intereselor uh, lobby-ului internațional al apei. Mulțumesc, doamna Șuica. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că putem să discutăm astăzi despre calitatea apei potabile pe care o consumă cetățenii noștri. Potrivit unui nou studiu al Agenției de Medii Europene, doar 40% din uh, lacuri, râuri, fluvii și estoare în Europa respectă standardele ecologice. Este clar că majoritatea statelor membre trebuie să facă investiții mai mari și eforturi mai mari ca să îndeplinească obiectivele din directiva deja în vigoare. Pe viitor, dacă vrem să avem uh, apă de mai bună calitate, atunci trebuie să acordăm mai multă importanță. De 20 de ani, directiva apă potabilă nu fusese revizuită. Eu cred că este o idee bună. Mulțumesc raportorului și mulțumesc Comisiei de Mediu pentru că ne permit să adaptăm normele, să ținem cont de studiile științifice cele mai recente și să răspundem noilor provocări precum schimbările climatice. Încă o dată vreau să insist asupra faptului că uh, inițiativa cetățească Dreptul Apă a fost deosebit de importantă. Mai mult de 1,8 milioane de cetățeni au susținut această uh, uh, inițiativă cetățenească. Dreptul la apă potabilă, deci de, cali- de calitate, este un drept universal și chiar și în Croația, unde avem uh, apă în abundență, uh, trebuie să fim uh, prudenți. Uh, această resursă trebuie să rămână un bun public, trebuie să fie gestionată în mod responsabil și sunt bucuroasă că noi în acest Parlament încercăm să garantăm dreptul cetățenilor la apă potabilă. Sprijin și Comisia în eforturile sale de a îmbunătăți sănătatea cetățenilor, dar îmi pare foarte rău să aud că amânăm decizia până în următorul mandat dar uh, mă bucur că principiul de subsidiaritate a fost de asemenea respectat și sper că și următorul mandat vom fi la înălțime. Acum, uh, doamna Peticani, două minute. Mă hyvä askel eteenpäin, puhtaan ja hyvälaatuisen. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest raport